de zi, situația din uh, Republica Democrată Congo. O să dau din nou cuvântul în primul rând autorilor. Primul este domnul Sebastian. Bun dia, multe gracias, señora presidenta. El deterioro în la situación. Bună ziua, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Situația din Republica Democratică Congo s-a deteriorat la modul foarte grav Președintele Kabila rămâne la putere, deși uh, Constituția nu permite acest lucru și uh, astfel se creează tensiuni între uh, partidele de la guvernare, cele din opoziție și societatea civilă. Știm că protestele s-au soldat cu multe victime. Aceste proteste sunt provocate și de sărăcia greu de suportată de mare parte a populației RD Congo. De asemenea, avem un uh, război uh, uh, mocnit care este insuportabil pentru populațiile din nord și mai ales pentru femeile din RD Congo. Trebuie ca toate grupurile politice din Parlamentul European să ceară categoric președintelui Kabila să respecte drepturile omului, să respecte Constituția și uh, trebuie ca președintele Kabila să înțeleagă că nu poate rămâne la putere împotriva voinței poporului și împotriva Constituției. Mi-aș fi dorit ca în rezoluția noastră să se menționeze și comerțul cu uh, minereuri de conflict. Pentru că nu e vorba doar de o problemă politică, doar de un actor politic care nu respectă legile. Sunt foarte multe relații economice uh, complexe legate de aceste minereu de conflict și Uniunea Europeană trebuie să denunțe acest lucru. Mulțumesc, domnul măcar un minut. For eh, the Democratic Republic Congo. Vă mulțumesc. Uh... Doamna președintă, momentul important este deosebit de important pentru Republica Democrată Congo. Um, mai mulți actori au cerut uh, președintelui Kabila să respecte Constituția. De fapt, domnul Kabila nu mai are niciun viitor politic. Cu toate acestea își dorește un viitor mandat prezidențial lipsit de uh, constituționalitate. Și climatul uh, uh politic se tot uh, înrăutățește. Tăcerea trebuie să fie respectată, chiar dacă uh, reprezentanții opoziției sunt persecutați, uneori chiar și asas- uh, asasinați. Aș dori să menționez uh, numele lui Fred Bauma și Yves Macvambala, care sunt deja de un an în uh, închisoare și aș dori să cer în altei reprezentante și uh, Consiliului să se implice mai mult pentru a pune capăt domniei impunității în Republica Democrată Congo. Mulțumesc, domnul Corao. Mulțumesc. Doamnă președinte, Republica Democratică Congo se confruntă cu o criză politică gravă și cu amenințări grave la adresa democrației. Tentativele președintelui Kabila de a întârzia procesul electoral pentru a-și uh, continua mandatul. Uh, valențele sale dictatoriale încalcă Constituția și drepturile uh, recunoscute în Congo. E vorba de o țară emblematică pentru incoerența acțiunii externe a Uniunii Europene. În același timp, este țara care obține cel mai mult adevăr din partea Uniunii Europene și țara cea mai bogată din lume în ceea ce privește resursele naturale. Uh, schimburile comerciale între UE și Congo sunt, uh, arată evident acest lucru. Trebuie să respecte Constituția, trebuie să respecte recomandările ultimei misiuni electorale, trebuie să se asigure organizarea unor alegeri libere, uh, fără a se permite un nou mandat lui Kabila. Apărătorul drepturilor omului Christopher Ngoi, deținut injust, trebuie eliberat și să beneficieze de tratament medical adecvat uh, pentru că este grav bolnav. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul acum, doamna Gabriel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur că avem pe ordinea de zi o rezoluție de urgență referitoare la situația preelectorală din Erde, Congo. În următoarele luni, avem uh, momente cruciale pentru viitorul acestei țări și pentru regiune în general. Și vreau să subliniez trei aspecte din textul comun. În primul rând, procesul electoral în sine. Vreau să insist pe punerea în aplicare a recomandărilor misiunii de observare electorală din 2011 și ale misiunii de monitorizare din 2014 pe care am condus-o chiar eu. Este foarte necesar ca președintele și guvernul să-și asume răspunderea. E nevoie de un calendar electoral, de un buget și de angajamentul public de a respecta Constituția fără întârziere, pentru că altfel această țară uh, riscă să uh, uh, explodeze. Apoi, susțin continuarea MONUSCO, MINUSCO și... În al treilea rând, dimensiunea regională. Uniunea Europeană și Uniunea Africană trebuie să facă tot ce pot pentru a menține dialogul politic cu și între statele din regiune pentru a evita escaladarea tensiunilor pe plan regional. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Görens. Oui, merci, madame la présidente. Les dispositions... Mulțumesc, doamnă președinte. Prevederile Constituției unui stat protejează cetățeanul de uh, liderii acelui stat. Această relație de încredere este distrusă când liderii nu o respectă. Așa se întâmplă acum în RDC. Amânarea alegerilor pe motiv de uh, modificarea Constituției pentru ca președintele în funcție să mai uh, obțină un al treilea mandat este o afacere internă a uh, RDC Oare e cazul ca Parlamentul European să dezbată acest subiect în ședință plenară? Eu cred că da. De ce? Uniunea Europeană este foarte implicată în tranziția din RDC, de la bun început. Uniunea Europeană a contribuit la uh, crearea condițiilor pentru organizarea alegerilor anterioare. Uniunea Europeană a contribuit la consolidarea democrației la care aspiră congolezii. Astfel, Parlamentul European nu face decât să amintească liderilor RDC foaia de parcurs către democratizarea statului lor, la care au aderat și încă aderă. Președinta întrerupe. Președinta întrerupe, mulțumesc. Are cuvântul doamna Sera Rodriguez. Gracias, presidenta. Eh, creo que estamos ante una resolución bastante débil. mulțumesc, doamna președintă. Această rezoluție este destul de slabă, ar trebui să intrăm mai în detaliu uh, vis-a-vis de anumite aspecte referitoare tot la încălcarea drepturilor omului în Republica Democrată Congo. Parlamentul European ar trebui să adopte măsuri care să pună capăt implicării multinaționale în uh, finanțarea uh, conflictelor armate în uh, anul 2015, un alt reprezentant al uh, ONU din programul pentru mediu a afirmat că 2% din uh, profiturile aduse de exploatarea resurselor naturale sunt folosite pentru a plăti forțele armate. Se exploatează în continuare pădurile și minereurile prețioase, de, deci, chiar dacă mm, Uh, resursele naturale nu pot fi exploatate la nesfârșit. Mulțumesc, doamna Arena, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Conform Constituției din Congo, alegerile trebuie să aibă loc în următoarele 90 de zile, pentru că atunci expiră mandatul președintelui Kabila. Uh, tăcerea președintelui Kabila și tentativele puterii de a rămâne Ehm, la guvernare este emblematică pentru instabilitatea din Congo. Din iulie 2015, un val de represiune ehm, este exercitat asupra întregii opoziții. Autoritățile din Congo trebuie să creeze rapid condițiile unor alegeri libere, transparente eh, și care să respecte Constituția. Uniunea Africană trebuie să joace rolul ehm, de a cere să se respecte Constituțiile în Africa. Uniunea Europeană trebuie să sprijine un proces clar eh, și uh, să discute sancțiuni țintite uh, și uh, ONU să definească mandatul MONUSCO. Corect, Mulțumesc. Ați, v-ați prezentat bine și pe scurt. Domnul Preda. Vreau să insist asupra nevoii de a organiza alegerile legislative și prezidențiale până la sfârșitul anului în republica democratică congo așa o prevede constituția și cred că linia asta trebuie urmată fără niciun fel uh, de corecturi președintele kabila are de fapt în fața lui de ales între respectarea constituției și limitarea la două mandate respectiv uh, are posibilitatea să cedeze tentației de a rămâne la putere cu orice preț în ceea ce mă privește sper că va alege prima cale cea a respectării constituției pentru că altfel mă tem că vom vedea uh, repetarea scenariului din burundi sau din alte țări unde uh, această tentație de a te eterniza uh, la putere călcând în picioare prevederile constituționale îi animă pe unii dintre liderii politici. mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Kienge. Merci. Mulțumesc. Republica Democratică Congo, alegerile prezidențiale reprezintă uh, cel mai, cea mai importantă uh, demonstrație democratică. Autoritățile trebuie să arate că vor respecta Constituția, mai ales uh, prevederile privind alternanța care limitează numărul mandatelor președintelui la două. Trebuie să se stabilească calendarul electoral respectându-se um, strict Constituția. Cerem autorităților din uh, Congo să respecte libertatea presei, libertatea de asociere și libertatea de opinie. Sunt valori minime ale democrației. Um, sfârșitul mandatului președintelui Kabila este fundamental pentru democrația în RD Congo și va avea un impact important asupra viitorului și stabilității întregii Africii Centrale. Cer de asemenea liberarea imediată a prizonierilor politici care au apărat principiile fundamentale din Constituția acestei țări și Uniunea Europeană trebuie să sprijine acest proces proces respectând Constituția din Congo. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Nart. președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Republica Democrată Congo și discutarea despre situația din această uh, țară este o ironie, pentru că nu discutăm despre o adevărată republică, ci de prezența unui grup de forțe armate și de o cleptocrație. În plus, nu este acoperită întreaga zonă a fluviului uh, Congo, deci numele în sine este o ironie. Este o țară foarte bogată cu o populație foarte săracă în același timp. Au fost Uh, cheltuit, uh, fost cheltuită 6 miliarde de euro în ultimii ani în asistență pentru dezvoltare. Trebuie să sprijinim populația civilă. Trebuie să ne asigurăm că articolele 8, 9 și 96 a acordului de la Cotonou sunt respectate și asistența oferită de Uniunea Europeană ar trebui să fie suspendată până când, într-adevăr, această țară devină o republică și o, o, o democrație. Mulțumesc, domnul Venta, un minut. Mulțumesc foarte mult. Situația instabilă din uh, Republica Democratică Congo pune sub semnul întrebării uh, corectitudinea alegerilor care vor avea loc Același lucru s-a întâmplat um, și în alte țări. Kabila vrea să creeze o adevărată dinastie la vârsta lui de 90 de ani și um, și face tot ce poate pentru a rămâne la putere. Resursele Uh, foarte bogate ale Congo sunt foarte tentante și, din păcate, această țară este una unde se încalcă drepturile omului în mod sistematic. E foarte important ca Uniunea Europeană și alți actori internaționali să facă presiune asupra acestui stat și să susțină societatea civilă și opoziția care să poată să uh, contribuie la organizarea de alegeri în noiembrie. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Președintele Kabila conduce Republica Democrată Congo de 21 de ani și pare că dorește să rămână încă la putere o perioadă mai lungă de timp și recurge, recurge la diferite tertipuri pentru a face acest lucru și acest lucru duce la tensiune politică și la violențe în acest stat. Trebuie să ne asigurăm că Constituția țării este respectată și că anul viitor vor avea loc alegeri. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, nu mai putem spune că Republica Democrată Congo este o comunitate democrată. Această țară dispune de bogății, de mari bogății uh, minerale și uh, este păcat că populația este atât de săracă și reprezentanții Națiunilor Unite pentru drepturile omului trebuie să-și poată desfășura în continuare activitatea în acest stat. Vă mulțumesc! Încep, începem procedura intervențiilor uh, spontană. Nu pot să dau cuvântul tuturor celor care și-au manifestat interesul. Are cuvântul doamna Petir. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să-mi exprim sprijinul față de această rezoluție, având în vedere situația gravă din Congo. Organizațiile umanitare consideră că în momentul de față șapte milioane și jumătate de oameni nu au acces la apă potabilă sau la îngrijiri medicale și mulți copii nu pot să meargă la școală din cauza conflictelor și operațiunilor militare. Există 3 milioane de persoane deplasate în interiorul țării și uh, jumătate de milion de persoane s-au refugiat în țările vecine. Cred că următoarele alegeri parlamentare și uh, din, uh, vor fi o ocazie de tranziție democratică după ani de război și stabilitate în această țară africană. Trebuie să contribuim cu toții la procesele democratice din RD Congo doamnă președinte cred că președintele kabila ar trebui să se uite în jur. Din păcate avem și alte exemple în Africa, exemple de președinți care se credeau eterni și au vrut să se scutească de Constituție. S-a întâmplat uh, cu Blaise Compaoré în Burkina Faso și consecințele sunt cunoscute, dar uh, acolo procesul, uh, poporul a câștigat și procesul democratic a început. Bogățiile din Congo trebuie să fie repartizate de un regim democratic și să ajungă la poporul care suferă astăzi atât de mult. Uniunea Europeană trebuie să fie un partener al Africii pentru că avem interese comune dar trebuie ca Uniunea Europeană să fie și vigilentă cu privire la respectarea democrației în Africa. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie procedura Catch the Eye și dăm cuvântul domnului Han în numele Comisiei. Vă rog, domnule comisar. De asemenea, vreau să îi rog pe colegi să facă liniște. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și bun venit tuturor. Comisia Europeană salută oportunitatea pe care avem de a discuta situația drepturilor omului din Republica Democrată Congo și așteaptă cu nerăbdare adoptarea rezoluției uh, Parlamentului European care se referă la procesul uh, politic crucial, viitoarele alegeri, situația îngrijorătoare a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în RDC. Această țară se confruntă cu provocări imense, nu doar din punctul de vedere al combaterii uh, sărăciei și asigurării securității cetățenilor săi. Uh, laureatul premiului uh, Saharov uh, a, a luat cuvântul în fața Parlamentului uh, European referindu-se la uh, situația dificilă prin care trec femeile în această zonă. Uh, Procesul fragil de pace din estul RDC depinde de cea mai mare operațiune de păstrare a, a păcii din istoria ONU. Această misiune, MONUSCO, se desfășoară într-un context foarte dificil. În urma alegerilor din 2006 s-au înregistrat progrese, economia a crescut, câteva grupuri armate din est au fost uh, învinse sau îngrădite, însă uh, Uh, trebuie, mai trebuie făcute multe lucruri pentru a ajunge la instituții consolidate. Însă RDC se apropie de un moment important în evoluția sa istorică. Anul 2016 ar trebui să fie anul în care se organizează alegeri prezidențiale, însă reprezentanții societății civile se tem că termenele constituționale nu vor fi uh, respect, uh, respectate. Trebuie să ne concentrăm pentru a garanta alegeri uh, transparente și corecte constituționale. Acest lucru nu înseamnă că cei de la putere și cei din opoziție trebuie să fie de acord uh, vis-a-vis -vis de provocările cu care se confruntă această țară pe viitor, ci ar trebui să convină asupra foii de parcurs care să permită organizarea uh, de alegeri libere. Din păcate, protestele au fost uh, reprimate în anumite cazuri și libertățile fundamentale par să fie amenințate. Uh, serviciile mm, secrete de stat sunt acuzate că ar fi implicate în anumite cazuri problematice și uh, reprimarea a fost uneori disproporționat de, de, de puternică. În Kinshasa Uh, vom reaminti guvernului că trebuie să-și respecte obligațiile, pentru că miza este una importantă. Economia a fost afectată în mod negativ de scăderea prețurilor la materii prime și acest lucru duce la uh, deficiențe în serviciile publice. Cred că trebuie să acordăm toată atenția nemulțumirilor din RDC. Uniunea Europeană a investit foarte mult în securitatea acestui stat și prin intermediul asistenței pentru dezvoltare ne-am angajat într-un parteneriat pe termen lung cu RDC. Nu este vorba doar de asistență mat- materială. Oferim experiența, expertiza noastră în sprijinirea procesului de pace în parteneriat cu Uniunea Africană și cu restul comunității internaționale. Prin abordarea noastră cuprinzătoare, am pus pe primul loc drepturile omului și am recunoscut în același timp rolul crucial al Națiunilor Unite. Am colaborat uh, îndeaproape cu uh, Biroul Comun al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din RDC, am contribuit la combaterea impunității și am sprijinit uh, reformele pe termen lung a, a, sectorului siguranței din Republica Democrată Congo. Am ne-am angajat de asemenea într-un dialog și cu autoritățile locale. Și în concluzie, doamnă președinte, suntem convinși că Republica Democrată Congo va reuși să depășească situația fragilă și să ajungă într-o situație stabilă doar dacă își va respecta Constituția, va respecta statul de drepturi și drepturile omului. Viitorul uh, Republicii Democrate Congo aparține cetățenilor săi și vocea lor trebuie să fie ascultată cu ocazia alegerilor. Uniunea Europeană va recurge la toate instrumentele pe care stau la dispoziție pentru a garanta acest lucru. Rezoluția Parlamentului European este una oportună și vă mulțumesc pentru atenția deosebită pe care ați acordat-o discursului meu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. În numele colegilor mei, uh, aș dori să încerc scuză pentru cât de zgomotoasă a fost sala acum, însă sosesc 751 uh, de eurodeputați, lucru care cauzează acest zgomot. Îmi cer scuze pentru această situație. Au fost depuse șapte moțiuni de rezoluție, închidem această dezbatere și imediat vom trece la vot.